Noi ne-am ocupat foarte mult de Turcia și cred că trebuie să continuăm să ne ocupăm de drepturile poporului curd. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei Forența! Din partea grupului Socialist Democrat și NF am primit o serie de solicitări în ceea ce privește um, membrii la nivelul Comisiei. Aceste nume se regăsesc în procesul verbal al uh, acestei sesiuni și dacă nu există obiecții, până la finele zilei vor fi considerate aprobate. Și acum, dragi colegi, haideți să trecem la vot. În ordinea de zi avem